cu produse derivate din focă și dau în primul rând cuvântul raportorului, domnului Cristian Silviu Bușoi. Aș dori să, să fiți amabil și să părăsiți sala fără a face foarte mult uh, zgomot, astfel încât uh, colegul nostru să poate fi și auzit. Thank you very much. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, dați-mi voie să le mulțumesc uh, colegilor mei, raportorilor din umbră, pentru activitatea în acest uh, dosar, să mulțumesc uh, și Comisiei și Consiliului pentru cooperare. Fără eforturile lor și fără sprijinul primis, nu am fi ajuns la un acord în iunie sub președinția letonă, în ceea ce privește alinierea regulamentului de bază al Uniunii Europene cu decizia Organizației Mondiale a Comerțului. În 2009, în cadrul regulamentului de bază, Uniunea Europeană a optat uh, pentru o interdicție a comerțului cu produse derivate din focă cu două excepții principale. Produsele uh, din vânătorile realizate de inuiți uh, sau alte comunități indigene, așa numitele excepții IC, și produse obținute din vânătoarea realizată cu scopul exclusiv de a asigura gestionarea durabilă a resurselor marine la scară mică și fără profit, așa numita excepție MRM. Scopul acestui regulament este de a se asigura că produsele derivate de la focile vânate în scopuri comerciale nu se mai găsesc pe piața Uniunii Europene. Regulamentul uh, privind uh, focile și actul de punere în aplicare au fost uh, contestate de Canada și Norvegia în cadrul OMC, iar deciziile finale ale organismului OMC și a organismului de apel al OMC au fost adoptate de organismul de soluționare a disputelor pe 18 iunie 2014, respingând una dintre cele două excepții și anume excepția MRM. Canada și Uniunea Europeană au convenit că perioada rezonabilă rezonabilă eh, de implementare a recomandărilor și a deciziilor ar trebui să fie de 16 luni de la data adoptării. Această dată expiră pe 18 octombrie 2015. Comisia Europeană a adoptat această propunere de modificare a regulamentului actual eh, privind comerțul cu produse derivate din focă doar pe 6 februarie 2015, aliniind legislația actuală la deciziile OMC renunțând la excepția MRM și uh, menținând excepția consolidată cu privire la inuiți. Deși uh, am apreciat uh, faptul că nu toți eurodeputații și statele membre sunt de acord cu ștergerea excepției MR, MRM, mă bucur să vă anunț că acordul la care s-a ajuns este în conformitate cu deciziile OMC. În ceea ce privește excepția pentru inuiți, textul consolidat uh, cuprinde un, un set nou de criterii potrivit cărora produsele derivate din focă uh, care rezultă din actele de vânătoare realizate de inuiți și alte comunități indigene pot fi plasate pe piață, însă trebuie să existe o referință clară la nevoile acestor comunități de a-și asigura hrana și venitul pentru un trai sustenabil. Noi uh, vrem să uh, garantăm autodeterminarea inuiților și a altor comunități indigene prin această măsură. Propunerea a fost modificată pentru a itera că vânătoarea de foci face parte integrantă din cultura și identitatea comunităților inuite, având o contribuție majoră la subsistența lor, oferind hrană și venituri pentru a sprijini familiile și comunitățile mici, pentru a conserva și pentru a continua existența tradițională a comunității și cultura uh, trocului am propus uh, și un nou articol, articolul 5A, care se referă la necesitatea ca cetățenii să fie informați în mod corespunzător cu privire la produsele derivate din focă plasate pe piața Uniunii Europene și care provin uh, de la uh, inuit și alte comunități indigene, iar uh, informarea trebuie să ateste că aceste produse au origine legală. Referitor la articolul 7 privind raportarea, textul la care s-a ajuns cere Comisiei să raporteze până la sfârșitul lui 2019 cu privire la implementarea noilor reguli, acordând o atenție deosebită impactului acestor reguli asupra comunității inuite. Aștept cu interes să aud ce au de spus Comisia, Consiliul și colegii mei. Mulțumesc! doamnă you have the floor. comisar, aveți cuvântul. Domnule comisar, îmi cer scuze. Președinte. Vă mulțumesc, doamnă președintă, stimați membri ai Parlamentului European. În primul rând, permiteți-mi să mulțumesc și să-l felicit pe raportor, pe domnul Bușoi și pe colegii săi pentru angajamentul lor, pentru viteza cu care s-au, au lucrat la propunerea Comisiei de a modifica regulamentul de bază privind comercializarea produselor derivate de, din focă. Modificare care ar trebui să fie făcută după decizia OMC din iunie anul trecut. Decizia OMC a considerat, a, a spune că derogările a, existente în Uniunea Europeană privind pentru comunitățile inuite și alte comunități indigene și pentru uh, gestionarea resurselor maritime ar avea câteva efecte de discriminare. Eu sunt convins că această cooperare constructivă între diferitele instituții europene a permis acest rezultat atât de bun, care va permite Uniunii Europene să respecte obligațiile internaționale în cadrul OMC și să respecte termenul limită foarte strâns uh, care ne-a fost dat pentru a pune în uh, aplicare această decizie OMC care va expira luna următoare, pe data, pe data de 18 octombrie. Este un pas deosebit de important pentru credibilitatea Uniunii Europene și pentru uh, organul de soluționare a litigiilor din uh, OMC. Ne bucură faptul că am ajuns la capătul acestui uh, proces de modificare a regulamentului privind comercializarea produselor derivate de foc, astfel încât acesta să respecte normele OMC. Este o temă delicată din punct de vedere politică și ne bucură faptul că am reușit să ajungem la un compromis echilibrat. Pe parcursul acestui proces, Comisia Europeană a discutat cu toate părțile interesate uh, relevante și, în mod special, cu statele membre vizate în mod special de această propunere. Considerăm că acest dialog a fost deosebit de constructiv și că rezultatele sale sunt vizibile în rezultatul acestui uh, proces. Rezultat care permite, menține această interdicție cu anumite derogări pentru comunitățile indigene, răspunzând deficiențelor identificate de OMC, cum ar fi necesitatea de a renunța la derogarea, așa numită derogare MRM. Avem un echilibru potrivit între îndeplinirea de către Uniunea Europeană a cerințelor privind uh, liberul schimb internațional și um, temerile statelor membre afectate de aceste modificări. În plus, am ținut cont de anumite cereri specifice ale Parlamentului European, cum ar fi uh, cerința adresată Comisiei Europene de a revizui în mod regulat acest regulament și de a informa opinia publică în legătură cu această interdicție și derogările ei. Comisia Europeană este cu totul de acord cu acest rezultat pe fond. Pe fond, din punct de vedere procedural, modificările aduse uh, propunerii Comisiei pe parcursul negocierilor ne cer să recurgem la două declarații referitoare la uh, elementele orizontale instituționale pe care le vom uh, transmite serviciilor Parlamentului European pentru a putea fi înregistrate în, uh, în procesele verbale. În primul rând, punerea în aplicare a GAT și apoi recurgerea la procedura uh, comitetelor pentru orientările uh, generală. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Domnul Benson are cuvântul, din partea Comisiei INTA. Regulamentul din 2009 face ca vânzarea de produse din foc să fie ilegală în Uniunea Europeană. Această legislație s-a dovedit a fi dezastroasă pentru inuiți și pentru popoarele indigene din Arctic. Uh, ar trebui ca aceste excepții să nu aibă niciun fel de consecință asupra populației inuite, pentru că, până la urmă, Comisia nu a făcut uh, un, uh, o evaluare de impact. Singurele cifre arată că legislația din 2009 a fost, într-adevăr, extrem de dăunătoare populației inuite și le-au distrus, practic, afacerile, nu mai pot să vândă piei de focă au uh, un depozit de 135.000 de piei rămase. Și acest lucru a afectat uh, profund vânătorii tradiționali. Uh, vreau să-i mulțumesc domnului Bușoi pentru că a negociat pentru o legislație mai bună. Nu putem să-i mulțumim, din păcate, și Comisiei. Ne bucură faptul că Comisia acum înțelege ce a greșit în primul mandat. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor, domnul Wojciechowski. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca. Mulțumesc, doamnă președinte. Comisia de Agricultură a dat uh, aviz pozitiv uh, cu privire la acest raport. Cu siguranță vrem să avem uh, limitări în ceea ce privește comerțul cu foci din cauza cruzimii actului de vânătoare. Să nu uităm ce spunea Mahatma Gandhi odată. Îți evaluezi civilizația după modul în care sunt tratate animalele. Vânătoarea aceasta este un act de cruzime la adresa animalelor care ne afectează și uh, demnitatea noastră. Cruzimea față de animale ne subminează um, demnitatea. De aceea trebuie să evaluăm situația specifică a inuiților și a comunităților locale și trebuie să avem excepții pentru ei. Sunt pentru acest uh, raport. Domnul Andreas Schwab, vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi, dragi colegi. Aș dori și eu să-i mulțumesc colegului nostru Cristian Bușoi pentru activitatea sa pe marginea acestui raport. Cred că nu trebuie să existe nicio îndoială că Uniunea Europeană, că piața unică europeană trebuie să respecte normele Organizației Mondiale a Comerțului. Tocmai de aceea Mă bucură faptul că am reușit să ajungem la acest rezultat atât de repede în Comisia INCO. Cu toate acestea, trebuie să ne punem întrebarea cum vom reuși pe viitor să ținem, să împăcăm um, protecția mediului înconjurător, să respectăm bunăstarea animalelor în același timp cu respectarea intereselor uh, economice și cum vom reuși să avem o abordare suficient de nuanțată, astfel încât Uh, posibilitățile legale permise conform cadrului OMC să rămână în continuare uh, permise, astfel încât un cadru de reglementare să-și păstreze, să păstreze valoarea pe care, uh, pe care ne-o dorim. Deci, cred că trebuie să mulțumesc raportorului din nou și și Comisiei Europene pentru implicare. Mulțumesc. Doamna Șaldemos are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Dragi colegi, săptămâna aceasta vom uh, vota propunerea finală de a modifica această interdicție europeană asupra importului și exportului de produse din focă în lumina uh, deciziei OMC. Grupul nostru susține rezultatul negociat pentru că ni se pare că este un rezultat foarte bun care conține un echilibru excelent între trei considerente foarte importante se aplică deciziile OMC și angajamentele internaționale ale UE și în același timp îi sprijinim și pe uh, inuiți și pe popoarele indigene, oferindu-le posibilitatea să continue să ofere produse durabile către Uniunea Europeană. Mă bucură foarte mult uh, rezultatul negocierilor și informăm publicul și autoritățile că inuiții vând produse legale pe piața europeană și acest lucru este extrem de important pentru uh, existența lor însăși. Trebuie să ne gândim întotdeauna la consecințele legislației și aș dori să-i mulțumesc domnului Bușoi, raportorul nostru, pentru o cooperare excelentă și constructivă care a dus la acest rezultat pozitiv. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Dalton. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte pentru ICR, conformarea cu decizia OMC este extrem de importantă și de aceea susținem ștergerea excepției MRM. Era important să clarificăm și uh, formularea excepției uh, pentru inuiți, astfel încât aceștia nu doar să consume uh, carnea de focă, ci și să își asigure un trai uh, din uh, comercializarea acestor produse, mai ales în Groenlanda, unde nu există alte surse de venit. De asemenea, susținem și uh, accentul care se pune pe bunăstarea animalelor, un lucru care este foarte important pentru ICR. Uh, Angajamentul ICR de a asigura o mai uh, bună legiferare este însoțit uh, de apelul pe care îl lansăm acum Comisiei de a studia impactul acestei legislații în raport cu legislația anterioară, astfel încât în viitor să avem o legislație mai bună. Așadar, grupul ICR susține propunerea Comisiei, susține acordul și consideră că este un bun pas spre viitor. Mulțumesc! Mulțumesc uh, foarte mult, doamna Calas. Thank you. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Acest raport legislativ și-a dorit alinierea cadrului de reglementare al Uniunii Europene cu decizii OMC. Însă o temă aparent nevinovată devine foarte dificilă când vine vorba de diferiții uh, culturale. Uh, derogarea MRM care era aliniată cu decizia OMC, nu, nu ducea la renunțarea acestei interdicții. Eu sunt de acord cu păstrarea interdicției. Însă realitatea este că în țările nordice, în țările um, baltice, se emit în continuare autorizații care permit uh, vână, vânarea Uh, vânarea focilor. În Estonia, de exemplu, se există 60 de asemenea autorizații în fiecare an, un număr care probabil nu va, nu va crește foarte mult. Și faptul că um, focile vânate nu pot fi valorificate nu va ajuta la nimic, pentru că până la urmă animalele respective vor fi aruncate. Deci, Aș dori să insist, nu este vorba de bunăstarea animalelor, ci de o gestionare durabilă a resurselor și sper că Până la urmă, Comisia Europeană va analiza practicile curente și se va asigura că vom uh, păstra această interdicție, păstrând în același timp uh, tradițiile uh, vechi, pentru că nu cred că este o idee foarte bună care să interzică acest vânat sau să creeze o economie gri. Mulțumesc, care cuvântul doamna Hazekamp acum. Voorzitter, het is een historisch moment. Eindelijk. Vă mulțumesc, doamna președintă asistăm la un moment istoric. În cele din urmă ținem cont și de interesele animalelor și nu dăm prioritate intereselor um, comerciale. Doresc să spun lucrurilor pe nume. Dacă există un produs pe care ar trebui să-l uh, interzicem, este vorba în primul rând de uh, Uh, pieile de focă, pentru că știm foarte bine, în fiecare an mii de uh, foci sunt uh, ucise cu brutalitate, deseori fiind vorba de pui de focă care au abia trei luni și despre ce discutăm până la urmă. Discutăm despre profitul care poate fi obținut în urma comercializării pieii de focă. Pielea de focă Um, este oricum un, uh, un, un produs uh, complet uh, depășit, tocmai de aceea Europa, în anul 2009, a limitat importurile de asemenea produse, cu două excepții. Una dintre acestea, din păcate, rămâne în continuare în vigoare, vânătoarea Uh, din partea comunităților indigene, din partea inuiților. Însă dacă ne dorim să păstrăm uh, aceste tradiții, atunci nu cred că um, cred, că, că nu ar trebui, pentru acest lucru nu este nevoie ca inuiții să poată să-și vândă uh, aceste produse. Și, doamnă președinte, dacă îmi permiteți, aș dori să spun că ar trebui să renunțăm și la subvențiile ag- agrare. Mulțumesc, care cuvântul domnul Solteș. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, permiteți-mi să-l, fel- să felicit pe raportor și să mulțumesc colegilor și colegilor care au dat uh, dovadă de o eficacitate atât de mare în uh, acceptarea diferitelor propuneri de compromisuri. Această temă este una deosebit de importantă comercializarea uh, produselor derivate de foc uh, este importantă și pentru grupul nostru politic, pentru că obiectivul nostru de la bun început a fost să îmbunătățim bunăstarea animalelor și este un rezultat înspre care activăm și am activat dintotdeauna. Verzii au uh, luptat pentru a atinge acest obiectiv și desigur, după decizia OMC au apărut anumite probleme pentru că anumite grupuri au încercat să introducă un număr cât mai mare de derogări, ceea ce ar fi dus la o slăbire a rezultatului final. Și nu am fi putut să ne atingem uh, rezulta- obiectivul pe care l-am avut o timpul în fața ochilor pe parcursul negocieri- negocierilor încercările de a submina rezultatul final, până la urmă nu s-a bucurat de, de succes. Uh, deja din uh, Comisia INCO am văzut acest lucru și uh, rezultatele, rezultatul votat a fost confirmat apoi pe parcursul negocierilor cu Consiliul. Eu întotdeauna am susținut renunțarea la derogarea MRM și Comisia Europeană, din acest punct de vedere, va avea un rol important de jucat pentru că avem nevoie de o evaluare a situației. Trebuie să vedem dacă normele impuse sunt respectate sau nu și dacă nu sunt respectate, atunci Comisia uh, trebuie să treacă la acțiune. Domnule uh, Soltăș, doamna Cumpula Natri dorește să vă adreseze o întrebare. Doriți să, să acceptați această întrebare? Vă rog. Cu microfon, vă rog. Voi vorbi în limba finlandeză. Antevorbitorii s-au referit la protecția și bunăstarea animalelor. Și cred că Parlamentul European ar trebui să respecte tradițiile existente. Am discutat despre derogarea pentru inuiți. În Marea Baltică există insule unde de mii de ani sunt folosite uh, pieile de focă. Um, dacă protecția animalelor nu înseamnă punerea capăt practicii de a vâna aceste animale, dacă nu pune capăt folosirii uh, plaselor și um, permite comercializarea în continuare acestor produse, Și cred că trebuie să fim foarte atenți să nu pierdem această tradiție atât de valoroasă. Cred că prin uh, acest regulament am ajuns la cel mai bun compromis posibil care permite păstrarea vânătorilor uh, tradiționale desfășurate de inuiți, dar și de alte comunități indigene, uh, vânătoare care reprezintă baza subzistenței pentru populației respective, așa cum știm că există anumite comunități care supraviețuiesc doar uh, vânând uh, balene și permitem prin acest regulament uh, cum comunităților inuite să vâneze în continuare foci. Însă acest regulament ar, ar fi putut fi folosit pentru a submina și mai mult cadrul de reglementare, ceea ce ar fi fost negativ pentru protecția focilor. Mulțumesc, are cuvântul doamna Parker acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Apreciez schimbările uh, la legislație și faptul că ne bazăm pe recomandările OMC și că încercăm să protejăm uh, bunăstarea focilor. Mă îngrijorează impactul pe care aceste modificări le vor avea asupra populației inuite. Îngrijorarea mea este în special legată de lipsa unor evaluări de impact înainte de votul de mâine, pentru că în 2009 atunci când s-a înființat această excepție pentru comunitatea inuită, o prioritate cheie pentru noi era ca această comunitate să nu fie uh, uh, afectată negativ, pentru că ei s-au bazat sute de ani pe aceste, aceste comercializare de acestor produse pentru bunăstarea lor. Dar nu cred că rezultatul final uh, ajută, pentru că cifrele uh, Uh, recentă din Groenlanda a arătat că această interdicție a avut un efect cumplit asupra uh, respectivei comunități. Trebuie să ne asigurăm că um, nivelul de trai al inuiților este um, cel puțin la fel de important pentru noi ca bunăstarea focilor și tocmai de aceea este important să nu sacrificăm uh, o, un aspect pentru celălalt. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Domnul Obermeier. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Durabilitatea, gestionarea durabilă a resurselor naturale sunt uh, valori importante pentru noi. Însă, în ceea ce privește interdicția comercializării produselor uh, derivate de, de foc, nu am respectat, din păcate, acest principiu. Știm că în Groenlanda 150, uh, 150 de mii de foști sunt vânate de, de comunitățile locale. Unii oameni de știință vorbesc chiar de cifre care ajung până la 500 de mii de foci. Însă, um, rezultatele, produsele acestor vânătări ar trebui să fie gestionate într-un mod uh, durabil. Aceste animale au fost, uh, au fost, au fost vânate pentru proteinele pe care le livrează, de exemplu, de către populația locală. Însă situația s-a, s-a schimbat și resursele nu, nu mai sunt atât de bine, atât de durabil gestionate, pentru că animalele respective sunt vânate doar pentru a le fi comercializată pielea și carnea este pur și simplu arsă. Cred că ar trebui uh, să ținem cont de situația specifică și din uh, Marea uh, Baltică. Am uh, discutat cu Jörg Buchalt din partea Greenpeace, uh, care mi-a tras atenția asupra importanței de a explica populației europene care, este, care sunt diferențele între o vânătoare tradițională durabilă și o vânătoare în scopuri comerciale. Mulțumesc, care cuvântul domnul Pospisil. Mulțumesc, doamnă președinte. Dați-mi voie să încep uh, prin a-l felicita pe domnul raportor, deoarece acest compromis uh, este foarte bun. Cred că interdicția comerțului cu produse din focă este morală, este bună și reduce o suferință enormă. Pe de altă parte, avem în continuare o singură excepție care a mai rămas. Vreau să spun că dacă o regulă are o singură excepție, atunci vor exista diferite interpretări. Mi-e puțin teamă în ceea ce privește această excepție pentru inuiți, că este una foarte complexă, foarte complicată și are foarte multe reguli mici deci ar fi foarte greu să uh, monitorizăm dacă excepția este aplicată așa cum ar trebui. Se spune acolo că această excepție uh, se aplică scopurilor necomerciale și că vânătoarea trebuie să fie umană. Este extrem de important uh, ca Comisia să monitorizeze uh, punerea în aplicare corectă a acestei excepții și trebuie să asigurăm un echilibru bun între interesul animalului, între bunăstarea animalului și comunitatea inuită. Îmi doresc uh, ca Comisia să nu consideră că și-a terminat treaba, ci să monitorizeze implementarea. Mulțumesc. Aveți un cartonaș albastru. Vreți să răspundeți? De la domnul Obermeier. Are you ready to answer? Doriți să acceptați? Domnule Obermeier, vă rog. Äh, Vă mulțumesc, doamnă președinte. Am înțeles că antevorbitorul meu este îngrijorat de faptul că derogările ne pot uh, duce să ajungem la rezultat pe care nu ne-l dorim. s aș dori să-l întreb ce se întâmplă cu, cu modalitățile tradiționale de a obține hrană de către uh, comunitățile indigene care folosiseră, de exemplu, uh, Uh, carnea de focă până acum. Și apoi, uh, ce se, și apoi cum se împacă această activitate tradițională cu arderea cărnii de care nu mai este nevoie și comercializarea doar a pieilor. Mulțumesc. Noi uh, nu suntem în opoziție, de fapt. Eu, ca avocat, spuneam doar că excepția este formulată într-o manieră uh, foarte complicată, iar sarcina comisiei este să verifice dacă aceasta este respectată. Ca politician spun că, da, într-adevăr, inuiții trebuie să aibă dreptul de a vâna foci, pentru că aceasta le asigură subsistența în mod tradițional. Spuneam doar că această uh, sarcină a Comisiei uh, de a mm, asigura monitorizarea acestei aplicări trebuie să fie duse la îndeplinire. Mulțumesc, doamna Gerhardt. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Cred că în anul 2009, în ceea ce privește interdicția uh, totală a comercializării, am făcut un pas foarte bun. Pe bună dreptate însă am prevăzut o excepție pentru inuiți, pentru că știm foarte bine că vânarea, vânătoarea focilor reprezintă baza uh, subzistenței acestei, uh, acest, acestor comunități. Fără aceste foci, comunitățile inuite nu pot supraviețui. Tocmai de aceea am, am, uh, a fost atât de importantă această derogare pentru noi. Nu am considerat că ar fi o derogare prea complicată, prea complicat de monitorizat dacă este respectată sau nu, ci am recunoscut că avem nevoie de această derogare. A doua derogare a fost una puțin mai complicată, pentru că um, gestionarea resurselor maritime într-un mod durabil este un concept foarte, uh, foarte vag și mi se pare un lucru bun faptul că renunțăm la această uh, derogare. Mi se pare un, un pas pozitiv și cred că mâine putem vota cu inima împăcată acest compromis pentru că uh, cere, printre altele, ca pe viitor să monitorizăm, să vedem care sunt uh, efectele acestui regulament, mai ales asupra inuiților, a căror bază de subzistență, desigur, nu dorim să o periclităm. Vă mulțumesc, care cuvântul domnul Fedele acum. Fru ordförande, vad kul att se dig i ordförandestolen också. Eh, jag vill börja... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mă bucur să vă văd uh, la președinție și aș vrea să spun câte ceva în ceea ce privește această decizie a OMC, care vizează în principal bunăstarea animalelor. Cred că este un lucru de care trebuie să ținem cont. Sunt foarte multe lucruri bune în acest uh, proces. Avem o derogare pentru inuiți care le permite acestora să-și respecte cultura milenară și cred că e bine să poată să-și continue tradiția și uh, acest lucru este bun și pentru uh, economia lor. Dar Parlamentul European uh, spune că există anumite dispoziții care se aplică și că se dorește protejarea activităților de pescuit, astfel încât uh, produsele de foc trebuie să fie arse, trebuie să fie aruncate. Deci am reglementat posibilitatea de a proteja focile, dar trebuie să avem grijă și la restul. Mulțumesc. Kiitoksia. Deputy Fjellner Domnul doamnă președinte. Într-adevăr, uh, se dorește interzicerea comerțului cu produse din focă. Vrem să interzicem uh, foarte multe lucruri. Uh, însă, vânătoarea de foci va continua. De altfel, și Comisia recunoaște acest lucru, mai ales prin derogările care există. Pentru că populația nu face decât uh, să crească. Și atunci uh, trebuie să putem reacționa. Ne trebuie altceva sau uh, să punem în aplicare aceste măsuri. Această nouă interdicție a stârnit foarte multe proteste, inclusiv la nivelul OMC, iar Comisia a vorbit despre acest lucru. Aș vrea să menționez uh, soluții mai bune decât aceasta am fi putut uh, să menținem interdicția absolută, am fi putut uh, să menținem uh, interdicția actelor de vânătoare neetice sau am fi putut interzice vânătoarea în scopuri comerciale. Dar aici se spune că um, se aruncă și pești în mare, dar de fapt ce se întâmplă aici? Cred că ar trebui să refacem uh, totul de la zero și să revedem puțin uh, acest text. And now, Nilsson. Domnul Nilsson. Florisios. Tack så mycket, herr ordförande. Hållbar... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Gestionarea durabilă a resurselor maritime este foarte importantă, mai ales și în Marea Baltică. Gest, derogarea MRM dispare în urma noi propuneri. Un lucru care nu este neapărat uh, pozitiv, pentru că numărul focilor în Marea Baltică este în creștere și cred că trebuie să garantăm un echilibru în ecosistemul din Marea Baltică. Problema este, și am repetat acest lucru în mod repetat în uh, comisie, motivul pentru care m-am și opus renunțării la această derogare. Este foarte dif- dificil să găsești vânători de focă atunci când este nevoie de, uh, de aceștia. Deci este foarte dificil să găsim un vânător serios, un uh, vânător care să-și dorească să și păstreze ce a vânat, desigur în acest caz uh, foca. Problema va fi că pe viitor nu, vom mai, nu vor mai exista vânători pentru care se desfășoară această activitate de care vom avea nevoie. Nu putem cere dintr-o dată soldaților să înceapă să omoare focile. Mie mi se pare că va fi, este posibil să ne confruntăm cu un scenariu de groază în care o societate comercială va organiza uh, vânători de sfârșit de săptămână în uh, Marea Baltică și uh, se va ignora bunăstarea animalelor respective. Vă mulțumesc. La intervențiile spontane s-au înscris uh, șase colegi. Dacă vom avea timp, voi da cuvântul tuturor. Domnul care are cuvântul primul. Thank you very much, uh, Madam Chair. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Având în vedere decizia finală a Organismului de Rezolvare a Disputelor a OMC de pe 18 iunie 2014, care definește excepțiile IC și MRM drept arbit arbitrare și o discriminare nejustificabilă, nu avem de ales decât să modificăm una, uh, să adoptăm o modificare și o amendare a regulamentului actual. Este, uh, este foarte clar că bunăstarea uh, focilor nu a fost tratată în acest raport și ambiguitatea ar putea duce la excepții care să Uh, care ar fi de fapt uh, vânat în scopuri comerciale. Cred că trebuie să avem un mecanism care să ajute la prevenirea abuzurilor uh, bunăstării animale. Mulțumesc. Marius Notis, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Prioritatea majoră a Uniunii Europene este să protejeze speciile aflate în risc de dispariție. Se întâmplă acest lucru cu balenele, dar și cu focile. Din cauza vânătorii de foci, această specie practic este pe cale de dispariție. Trebuie să punem capăt acestor practici. Iar singura excepție trebuie să fie uh, aceasta pentru comunitatea de inuiți. Dar mai există și alte probleme. Această ă, vânătoare trebuie să fie una realizată în mod tradițional de comunități și trebuie să sprijine comunitatea inuită, iar vânătoarea nu trebuie să se facă din motive comerciale. De asemenea, trebuie să reducă teama și durerea animalelor Cred că pe această bază putem să protejăm în mod eficient focile din întreaga lume și în același timp uh, trebuie să creăm posibilități pentru supraviețuirea și continuitatea comunității inuite, pentru că focile sunt o sursă de hrană pentru acești oameni în Groenlanda și parte din tradiția lor. Mulțumesc. Domnul Ivan Iacovici. Hvala lijepo, poštovana gospođo predsjednice Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi, aș dori să insist asupra faptului că trebuie să facem o mare diferență între vânătoarea tradițională a inuiților și viața tradițională a populațiilor indigene față de vânătoarea măsurată a focilor în scopul comercializării produselor din focă. Acestea fiind spuse, Tocmai acesta este subiectul nostru actual, dar uh, aș dori să pun accentul uh, pe un alt aspect. După cum știți, eu provin din uh, Croația și vreau să mă refer la o problemă din, Croația din Balcanii Occidentale, acolo unde vedem că dispar specii amenințate, cum ar fi pisicile sălbatice, lupii, urșii și așa mai departe, și cred că publicul ar trebui să fie sensibil și la aceste uh, probleme și Comisia ar trebui să ia măsuri și în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc domnului uh, Santos să-i dau acum cuvântul. É necessário enfatizar que os cidadãos portugueses, na sua maioria, não Trebuie să subliniem uh, faptul că majoritatea cetățenilor portughezi nu sunt pentru vânătoarea de mamifere marine. Uh, la noi uh, această vânătoare nu întrunește consensul, dar uh, în Portugalia respectăm uh, și tolerăm diferențele. Alte comunități depind de această vânătoare pentru supraviețuire, iar vânătoarea de foci realizată într-o manieră sustenabilă poate să fie o abordare mai adecvată pentru viitor capturarea animalelor într-un anumit uh, context uh, socioeconomic uh, care face parte din cultura regiunii respective este un lucru și capturarea masivă și explorarea resurselor în mod nesustenabil este un alt lucru. Majoritatea cetățenilor europeni cunosc această diferență, iar Parlamentul European și Comisia trebuie să exprime clar această diferență. Mulțumesc! Aveți un cartonaș albastru din partea domnului Federley. Vreți să răspundeți, domnule Santos? Vreți să răspundeți? Vă rog, domnul Federley. Mulțumesc. Cred că angajamentul uh, pe care îl avem aici este foarte important, mai ales pentru inuiți. Însă, în Nord, uh, în Suedia, în Finlanda, în Norvegia și noi avem o tradiție arctică. Există realități uh, legate de mm, suprafața acoperită cu gheață. Uh, ce putem să le spunem noi acum uh, pescarilor uh, care vor asista la scăderea stocurilor de pește? Ce le vom spune celor uh, care uh, vor să protejeze uh, focile? Ce putem să le răspundem acestor oameni? Domnule Sărao Santos, vă rog să răspundeți. Microfon. Microfon, vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Din punctul meu de vedere, această problemă a vânătorii de specii sălbatice de animale trebuie să fie restricționată la populațiile indigene care depind de aceste practici pentru supraviețuire și care nu au acces la alte resurse. Doar în aceste condiții putem să acceptăm acest lucru. Mulțumesc. And, and now, Mr. Domnul Demeshammer. Ja, het uh, eh, Europees verbod op commerciële zeehondenproducten. In ceea ce privește interdicția europeană de a face comerț cu produse derivate de foc în Europa. Este o, avem deja o istorie lungă. Partidul meu a participat la introducerea acestei interdicții în urma unei campanii la care au participat milioane de cetățeni europeni care și-au manifestat dorința ca aceste produse să nu mai ajungă pe, pe piața uh, europeană. Acest regulament a avut un uh, impact, desigur, și am văzut că trebuie să ținem cont de necesitatea de a ne alinia la normele OMC. Parlamentul și Consiliul au ajuns la un uh, consens în acest sens. Bunăstarea animalelor este deosebit uh, de importantă și uh, grupul meu politic va, va vota pentru acest uh, raport. Doamna Compula Natri are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc uh, Comisiei pentru că ne-a prezentat uh, această problemă aici, dar uh, vreau să știu ce se întâmplă cu oamenii care locuiesc în țările nordice, în sătucele mici de acolo, uh, Uh, pentru că există uh, în continuare o tradiție milenară și acolo de a vâna uh, foci. Și acum ni se spune că doar inuiții pot să facă acest lucru și e dificil să, spunem, să le spunem acestor populații, gata, nu mai aveți voie să faceți nimic. Și vreau să întreb Comisia, ați promis că veți veni cu derogări. Nu credeți că ar fi cazul să veniți cu aceste derogări și pentru alte populații în afară de inuiți? astfel încât să ținem cont în continuare de tradițiile milenare care există acolo. Mulțumesc! Domnul Carmen Uvela, aveți cuvântul. Thank you very much, uh, Madam President, and uh, thank you all. Mulțumesc, uh, doamnă președintele, mulțumesc tuturor celor care au participat la această dezbatere. Vă mulțumesc că vă implicați în mod atât de constructiv în această dezbatere, în pofida controverselor care există pe acest subiect, lucru care a fost reflectat și în discuțiile dumneavoastră. Regulamentul actualizat își propune să se asigure că Um, interesele socioeconomice fundamentale ale comunităților implicate tradițional în vânătoarea de foci nu vor fi afectate în mod advers. Vânătoarea, așa cum s-a explicat, face parte integrantă din cultură și identitatea acestor comunități și reprezintă o sursă de venit, contribuind astfel la subsistență, așa cum au subliniat uh, foarte mulți vorbitori. Într-adevăr, excepția pentru gestionarea resurselor marine uh, nu a fost integrată în uh, rezultate pentru că ar fi incompatibilă cu decizia OMC. Însă vă asigurăm uh, că am uh, analizat cu atenție fiecare propunere pe care am primit-o, însă nu am găsit nicio posibilitate să menținem excepția fără să ne asumăm riscul uh, unor sancțiuni majore din partea OMC din cauza neconformării. Legislația revizuită va permite Uniunii Europene să se conformeze deciziei OMC și va oferi un cadru juridic nediscriminatoriu uh, în uh, lumina acestor uh, preocupări morale publice. Vă mulțumesc foarte mult pentru sprijinul dumneavoastră. Și acum dau cuvântul raportorului, domnul Bușoi. Thank you very much, Madam President. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc colegilor și domnului comisar Vela pentru intervențiile lor. Pot înțelege că acordul convenit nu satisface complet unele state nordice și baltice, însă înțeleg, ar dori să-i rog să înțeleagă că acest acord este foarte valoros și ar trebui să fie adoptat, mai ales pentru că am stabilit un set de criterii pentru uh, excepția inuită și la articolul 7 privind raportarea. Sunt de acord cu afirmațiile domnului Benson și sunt convins că după Întâlnirile pe care le-am avut cu reprezentanții din Parlamentul din Islanda și din, uh, din uh, Groenlanda, după întâlnirile pe care le-am avut cu Comisia, sunt convins că vânătoarea desfășurată de comunitățile inuite nu afectează în mod negativ nici cum uh, sănătatea populației de foci și nu este o vânătoare care are un scop comercial inuiții vânează pentru că așa pot să își sprijină familiile și comunitățile de mici dimensiuni. Nevoile, și bun, și nevoile lor sunt simple, tradi- uh, activitățile lor sunt unele uh, milenare și respectă bunăstarea animalelor. Dragi colegi, a trebuit să respectăm un calendar foarte strâns și fără o cooperare foarte strânsă nu am fi putut ajunge la un acord respectând toate termenele necesare care să permite Comisiei Europene să pregătească actele necesare care trebuie adoptate până la termenul limită din octombrie. Vă mulțumesc din nou și aștept cu nerăbdare votul de mâine. Mulțumesc! Dezbaterea pe